Bună dimineața, stimați colegi. Haideți să începem. Prim, primul punct de pe ordinea noastră de zi e adoptarea ordinii de zi. Miercurea trecută v-am trimis informații tuturor și am discutat despre raportul domnului Presnevieschi în ceea ce privește Agenda 2020. Am amânat acest punct de pe ordinea de zi. Toată lumea e mulțumită de agenda așa cum arată astăzi cu acest punct amânat. Bine, atunci al doilea punct. Adoptarea proceselor verbale. Aveți procesele verbale în dosarele dumneavoastră. Are cineva ceva de adăugat? pentru 15-17 martie procesele verbale? Dacă nu, atunci sugerez să adoptăm aceste procese verbale, dacă nimeni nu are de spus nimic împotrivă. Al treilea punct de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Interpretare. Astăzi avem următoarele limbi franceză, germană, italiană, engleză, daneză, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, lituaniană, polonă, slovenă, bulgară și română. Acestea sunt, acesta e regimul lingvistic de astăzi. Țin să le reamintesc tuturor că această reuniune este transmisă pe internet. Apoi, în 14 martie 2016 avem uh, procesele verbale de la reuniunea coordonatorilor. Deciziile coordonatorilor au fost trimise tuturor membrilor pe 16 martie și aceste decizii sunt adoptate pentru că nimeni nu a reacționat, nimeni nu a avut niciun fel de plângere în legătură cu aceste decizii. Am terminat cu anunțurile președintelui și atunci avem un aviz pe care trebuie să îl votăm pentru că celălalt raport a fost amânat, așa că putem trece direct la vot, vă rog. implementarea Convenției ONU în ceea ce privește dreptul persoane, drepturile persoanelor cu dizabilități, în ceea ce privește observațiile de încheiere. Comisia de fond este cea de ocupare. Silvia Costa e raportarea noastră, dar din păcate nu e prezentă astăzi în sală. Prezentarea a avut loc la 17 februarie. Termenul pentru amendamente a fost data de 25 februarie. 79 de amendamente au fost depuse și acum putem să trecem la vot. Are toată lumea cartelele de vot? Putem să începem? Bine, voi trece acum la limba engleză, cred că e mai bine pentru toată lumea. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul acum. Se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, Abțineri. Se adoptă. Compromis. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar hai să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. Și avem și un amendament oral depus de Ilhan Chiuciuc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, și cred că se respinge, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Felicitări raportoare. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Rezultatul e 25 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Așa că felicitări raportoarei. And now let's continue with the other points. Să trecem mai departe acum. Liniște, vă rog. Folytassuk kollégák a következő napi rendi ponttal. Stimați colegi, haideți să mergem mai departe cu ordinea noastră de zi. care este evaluarea strategiei UE pentru tineret 2013-2015. Eu sunt raportor Comisia și Consiliul au adoptat această strategie, iar acesta este răspunsul nostru, un raport din propria inițiativă. Politica pentru tineret este foarte importantă pentru a înțelege provocările cu care au de-a face tinerii din ziua de astăzi. Alte două comisii și-au adus și ele contribuția la acest raport, cea pentru ocupare și Comisia pentru control bugetar. Și aceste două comisii au avize în care vor vorbi despre folosirea fondurilor UE pentru tineret. În decembrie 13 anul trecut am organizat o reuniune importantă în ceea ce privește strategia pentru tineret. Cred că comisarul um, de fond a fost de asemenea prezent la acest eveniment. Întregul subiect a fost uh, discutat în detaliu. Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 25 aprilie, luni la ora 3 după amiază. Votul va avea loc în comisia noastră la data de 30 mai. Și acum, ca raportor, vă voi prezenta pe scurt punctele principale ale raportului meu. Fiind raportor, trebuie să vă spun că este al treilea ciclu al acestei strategii în ceea ce privește tineretul în Uniunea Europeană, așa că acum evaluăm ce s-a obținut până acum. Capitalul social și uman reprezentat de tineri este unul foarte important. Este una din valorile cele mai importante ale Uniunii Europene. Tineretul e cheia viitorului nostru. În Uniunea Europeană și Uniunea Europeană și statele membre trebuie să exploateze la maximum acest potențial în termen de creativitate, abilități. Criza economică i-a afectat puternic pe tineri. Există Uh, diferențe foarte mari între diferite grupuri de tineri. Unele grupuri au fost marginalizate în societate și în viața civilă. Situația este și mai grea pentru că există acest risc de excludere socială, pasivitate socială și chiar și radicalizare. De aceea statele membre și Comisia Europeană au continuat între 2013 și 2015 munca lor în ceea ce privește îmbunătățirea integrării tinerilor pe piața de muncă, incluziunea socială și participarea politică activă a acestora. Trebuie să găsim soluții la probleme importante, cum ar fi reducerea șomajului în rândul tinerilor, trebuie să le îmbunătățim calitatea vieții și prospectele pentru viitor, incluziunea socială și de asemenea și să combatem radicalizarea. Acestea sunt obiectivele principale. Pentru toate acestea avem nevoie de o cooperare apropiată între diferitele sectoare, statele membre, Comisia Europeană și toate celelalte agenții ale Uniunii Europene. Avem nevoie de politici integrate și coordonate în educație, formare, politici sociale, politici de ocupare, cultură, sport și sănătate. Acestea sunt domeniile principale. În următoarea perioadă, între 2016-2018, ar trebui să promovăm în mod activ participarea tinerilor în diferitele domenii ale vieții, să-i ajutăm să-și găsească locuri de muncă și să devină niște cetățeni activi. Voluntariatul, munca voluntară, participarea activă la viața civilă, aceste elemente sunt promovate prin intermediul programelor Erasmus în parte, Însă fondurile sociale și inițiativa pentru tineri joacă și ele un rol la fel de important. Analizând perioada care tocmai s-a încheiat, putem să vedem tendințe pozitive. Am făcut multe, însă nu am făcut suficient. Trebuie să facem și mai mult. Mai există încă diferențe foarte mari între statele membre, așa că trebuie să acordăm o atenție specială problemelor cum ar fi abandonul școlar timpuriu sau numărul de persoane care renunță să-și continue studiile. Deși există și aici o tendință pozitivă și de asemenea și în rândul celor, acelora care au terminat studii înalte. În, grup, în grupa de vârstă 20-24 de ani, tot mai mulți oameni termină educația secundară și în 32-34 tot mai mulți uh, tineri merg la universitate și obțin o diplomă. Însă totuși sunt probleme care persistă. Participarea acestora la viața politică e mai mult pe rețelele sociale, în media, în media socială. De aceea trebuie să acordăm o atenție și acestor medii sociale, astfel încât să îmbunătățim uh, participarea tinerilor la viața politică. În 2013, tot al doilea tânăr era membru ale unei, al unei anumite organizații și unul din patru făcea muncă voluntară. Și aceste tendințe sunt pozitive și trebuie să continuăm să le îmbunătățim. Găsirea unui loc de muncă de calitate e o problemă mare pentru mulți tineri. De aceea au probleme în a-și începe o familie sau a deveni independenți din punct de vedere financiar. Șomajul în rândul tinerilor este în scădere, însă cifrele sunt în continuare alarmante. 8,7 milioane de tineri din Europa se află în șomaj pe termen lung. Sunt peste 3 milioane de tineri care aparțin unui grup cu nevoi speciale, grupuri care nu se află nici în formare, nici în uh, pregătirea pentru un loc de muncă și, bineînțeles, și sărăcia și excluziunea socială sunt un adevărat pericol. Asta pentru 27 de milioane de tineri, rata de sărăcie între tineri este mai înaltă decât între vârstnici și acest fapt este unul alarmant. Locurile de muncă cu normă parțială și șomajul pe termen lung sunt fenomene tipice pentru uh, populația de tineri și marginalizarea Uh, prezintă de asemenea diferențe foarte mari între categorii diferite de tineri. Cei care vin dintr-un uh, mediu uh, sărac, din familii sărace sau de migranți sau cei care vin din minorități se confruntă sau au crescut într-un orfelinat sau au părinți mai puțin educați, pornesc în viață cu un dezavantaj foarte mare, mult mai mare decât alții și ajung mai adesea să fie mm, neîncadrați nici în educație, nici în uh, formare și nici într-un loc de muncă. De asemenea, familiile care își încurajează copiii să studieze le dau acestora mai multe șanse și uh, diminuează riscul șomajului și al radicalizării. În raportul meu avem patru părți principale. Prima, recomandări, a doua, uh, formare pentru ocuparea forței de muncă, a treia privind finanțarea și a patra privind participarea la luarea de decizii. Iată cele patru domenii cheie pe care m-am concentrat în raportul meu. În prima parte, recomandările generale. Cred că e important să avem un dialog structurat cu tinerii, cu organizațiile de tineri. Avem nevoie de cooperare la nivel local, regional, național și european în ceea ce privește politicile privind tinerii și de aceea va trebui să găsim toate posibilitățile de cooperare între diversele niveluri, mai ales locale și regionale. Aici trebuie să se contribuie activ la formarea a politicilor privind tineretul. Familiile și biserica pot juca de asemenea un rol important. Apoi, în partea a doua, cea referitoare la ocuparea forței de muncă și educație, am subliniat, așa cum am spus și ieri, în timpul, uh, timpul reuniunii coordonatorilor comisiei noastre, am subliniat importanța competențelor avem nevoie de o mai bună coordonare, deoarece piața muncii evoluează constant și are nevoie în evoluție constantă. Așadar, e nevoie de o cooperare strânsă între piața muncii și lumea educației, pentru că, în caz contrar, tinerii nu vor beneficia, nu vor avea competențele de care e nevoie în acest moment pe piața muncii educația formală, cea informală și cea pe durata întregii vieți sunt foarte importante, precum și recunoașterea reciprocă a competențelor și diplomelor. Vorbim de recunoașterea transfrontalieră a diplomelor și competențelor. Aceasta este esențială pentru o piață unică a muncii în Europa. Am vorbit și de EPOS și de alte programe importante. Și în partea a treia, resursele financiare, am menționat Erasmus+, Plus, inițiativa pentru ocuparea tinerilor, fondul social, garanția pentru tineri și fondurile de coeziune, bineînțeles, care pot contribui cu toate la îmbunătățirea situației tinerilor din Europa. Bineînțeles, e nevoie și de inițiative și programe noi. Iar în patra, partea a patra, participarea la procesul decizional, am subliniat importanța implicării tinerilor în procesul decizional. E nevoie să hotărâm împreună cu ei în ceea ce îi privește. Am subliniat și importanța sporturilor și a activităților sociale, precum și a voluntariatului, o formă de educație și formare informală. Iată, deci, aspectele esențiale din raportul meu. După cum știți, avem limite foarte stricte despre lungimea rapoartelor, așa că nu am putut menționa toate lucrurile importante. Prin urmare, o să mai propun și amendamente în vederea îmbunătățirii textului și aștept reacții din partea raportorilor din umbră, precum și din partea comisiilor de ocupare a forței de muncă, respectiv cultură. Și acum avem la dispoziție cam 30 de minute pentru a discuta subiectul. Voi da cuvântul mai întâi raportorilor din umbră și apoi celorlalți membri. Vă rog să ne semnalați dacă doriți să interveniți. Raportorii din umbră au 2-3 minute și membrii 1 minut sau 2. Începem cu domnul Niacov. Mulțumesc, doamna președinte. Intervenția mea va fi succintă. Susțin tot ce ați spus, întru totul. Sunt de aceeași părere, lucru care se vede și din amendamentele pe care le-am propus. Voi începe cu forumul pentru tineri europeni. Conform unui raport 57% din organizațiile de tineret consideră că punctul lor de vedere nu e suficient luat în seamă atunci când se uh, gândesc politici destinate tineretului. Considerăm că vocea organizațiilor de tineret trebuie să fie ascultată atunci când se pun la punct astfel de politici, pentru că au experiență și cunoștințe pertinente. Rapoartele, datele arată că tinerii se găsesc într-o poziție deosebită de avantajoasă, mai ales așa numitul grup NEET, cei care nu sunt nici într-un loc de muncă, nici într-un sistem educațional, nici într-unul de formare. Și migranții sunt deosebit de dezavantajați. Prin urmare, uh, Măsurile cele mai eficace pe care le-am putea lua ar fi uh, privind dezvoltarea unor competențe transversale, spiritul antreprenorial, uh, cunoașterea lumii digitale, uh, mobilitate, care să ajute tinerii să se descurce și în alte culturi, să mai bine pregătiți pentru viitor. În plus, consider că munca voluntară ar trebui susținută. În Bulgaria, țara mea natală, m-am implicat activ în promovarea voluntariatului în ultimii doi ani. Dată fiind criza refugiaților cu care ne confruntăm, consider că voluntariatul poate fi folosit și pentru activități la frontierele externe, în centrele de primire și de înregistrare, adică să uh, trimitem acolo tineri voluntari, a căror experiență să fie apoi recunoscută ca și formare informală. Până în 2018 trebuie să găsim un cadru și o strategie pentru formarea informală, care să ne permită să recunoaștem și aceste forme mai puțin obișnuite de educație. Putem Astfel să permitem și migranților să obțină o diplomă și să-și găsească un loc de muncă. O persoană care are loc de muncă nu mai este refugiat. Așadar, ar trebui să ne folosim de aceste măsuri ca să le oferim șanse și tinerilor noștri și refugiaților. Mulțumim. Următorul raportor din umbră este domnul Jantis. A cerut cuvântul. Mai e cineva care dorește să intervină? Dintre raportorii din umbră? Domnul Jantis. Dacă v-am auzit bine, cred că mie mi-ați dat cuvântul și am câteva lucruri de spus. Mulțumesc! Raportul Comisiei privind strategia privind Comisiei uh, și a fost important și vă mulțumesc pentru redactarea raportului dumneavoastră, care e foarte important. Dar mă întrebam, de fapt, mi se pare că raportul dumneavoastră e mai fidel realității decât ce spune Comisia. Comisia nu ține seama cu adevărat de situația tinerilor din Europa în acest moment. Ceea ce se regăsește în raport, dacă le spunem tinerilor din Grecia ce spune raportul, nu trebuie să uităm. Da, e într-o situație deosebită Grecia, dar ce facem uh, cu cei de la Paris care Um, ies și manifestează în fiecare noapte. Conform opiniei lor, evaluările noastre sunt greșite. Avem o răspundere chiar și după ce am gândit niște politici. Ce facem noi pentru uh, a-i pregăti pe tineri pentru viitor? Or să ne reproșeze că am gândit politici greșite ne găsim într-un moment în care uh, șomajul în rândul tinerilor e foarte mare, sunt foarte mulți care trăiesc în sărăcie și sau au locuri de muncă foarte precare. Și atunci au impresia că restul societății este dușmanul lor. Deci avem o societate care îi lipsește coeziunea. Și spun acest lucru pentru că politicile puse în practică uh, actualmente, politici neoliberale, au dus tocmai la aceste rezultate. Dacă educația trebuie să respecte legile pieței, nu vom obține cetățeni activi și nu ne vom confrunta cu adevărat cu problemele ce ne așteaptă. Și eu uh, simt că am o dilemă când văd aceste rapoarte. Da, ca Parlament trebuie să facem un efort, suntem aleși, deci trebuie să reprezentăm cu adevărat, cu fidelitate, problemele cu care se confruntă societatea. În orice caz, prin această strategie, nu putem să rezolvăm Uh, problemele cu care se confruntă tinerii. Nu putem să ieșim în întâmpinarea dorințelor lor. Știu că sunt tineri șomeri, tineri care nu au educație, care nu simt solidaritate față de ceilalți și urmează numai așa legile junglei. Mi se pare că la asta asistăm. Cred însă că cetățenii europeni ar trebui să aibă aspirații uh, mai înalte, să își dorească o societate mai bună de atât. Cam atât. Mă voi opri aici și încă o dată repet, salut eforturile făcute și cred că realitatea de fapt e mai uh, înspăimântătoare decât sugerează raportul. Mulțumesc. Domnul Giambatski? Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Doamna Bacicor, uh, am citit cu mare interes raportul dumneavoastră și vă felicit pentru faptul că e atât de uh, bun în surprinderea tuturor elementelor esențiale. Dar sunt câteva lucruri care ar trebui accentuate și mai mult. De exemplu, e foarte important ca ideile și vocea organizațiilor de tineret să fie auzite atunci când se redactează politici privind tineretul. Organizațiile de tineret sunt esențiale pentru succesul strategiei. Vorbiți în raportul de dumneavoastră de importanța acestor uh, organizații, de un dialog structurat între factorii decizionali și tineri dar ar trebui să vorbim mai bine de nepotrivirea dintre competențe și nevoile pieței muncii, care ar putea fi avută în vedere mai bine în următoarea propunere a Comisiei Europene privind competențele. Noi putem și noi să ne ajutăm statele membre în rezolvarea acestor probleme și E absolut esențial ca finanțarea europeană să fie folosită, folosită mai țintit și mai eficace și de aceea măsurile ar trebui simplificate. Sunt întru totul de acord. Și ca grup politic nu putem accepta anumite elemente, cum ar fi, de exemplu, finanțare mai mare pentru statele membre. Consider că statele membre sunt cele care trebuie să hotărască cum își cheltuie bugetele. Tinerii din Uniune se confruntă într-adevăr cu multe probleme. Mulți sunt foarte dezamăgiți și de aceea ar trebui să ne concentrăm și pe educație, dar și pe piața muncii. Nu știu dacă pot să închei pe o notă optimistă, dar cred că trebuie să ne luptăm pentru bunăstarea tinerilor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ă, plecând de la evidența, probele menționate în acest raport, este imposibil să nu fim de acord, să nu acceptăm ca și să-l așteptăm ca și corect și coerent și acest raport include și un aspect redundant cu ceea ce apare în alte rapoarte ale uh, comisiei noastre. Se pare că cu toții suntem conștienți de acest lucru, că de, deja am purtat această conversație în ultimul an la comisia noastră, pentru că este o conversație necesară. Uh, aș dori însă să adaug câteva observații Uh, cred că uităm de ceea ce se întâmplă cu tinerii și anume ref, uh, ca, se reflectă ceea ce facem la nivel global. Uh, tinerii suferă consecințele efectelor austerității, reducerilor în anumite state mai mult ca în altele. Avem prea multe dezechilibre în istoria, istoria noastră europeană comună pentru a nu vedea consecințele uh, politicii noastre economice global. Uh, vorbim aici și de reformele structurale. Acest lucru creează cadrul în care tinerii uh, trebuie să supraviețuiască și tot, toate aceste lucruri îi dezavantajează. Există și modele de producție ale fiecărui stat, modelele urbane. Există mulți factori care contribuie la acest, această situație. Însă dacă ar fi să susțin o orientare globală fără să uh, uh, și pentru a conveni asupra unei strategii complete, trebuie să ne uităm și la cauze cât și la efecte și a spune două lucruri. În primul rând, documentul uh, recunoaște faptul că aici este competența statelor membre și Comisia Europeană trebuie să facă o coordonare, o orientare și o susținere Însă în acest Parlament ar trebui să solicităm Comisiei ca în acest domeniu să își asume un rol de lider, de, de a impulsiona, de a duce la o schimbare reală a politicilor pentru a nu aplica în mod uniform și orbesc uh, uh, o decizie de a acorda capacitatea de decizie statelor membre. Eu cred că Comisia poate să aibă rezultate mai bune dacă definește cadre comune, dacă definește instrumente de stabilire de indici de referință permanenți și uh, dacă uh, poate să unească informațiile pentru a exista uh, cunoștința a ceea ce se întâmplă în alte părți. De asemenea, există, avem nevoie de mecanisme europene, de eh, indicatori, de standarde, lucruri care, care nu este ușor, dar care ar trebui să fie una dintre prioritățile Comisiei. Și se spune în raport, însă cred că trebuie să se insiste mai mult, că trebuie să se conecteze uh, Um, Fondul Social European, Inițiativa pentru Tineri, Erasmus Plus, dacă nu solicităm o sinergie între aceste programe, din nou vom cădea în eroarea de a, a arunca pur și simplu cu bani mm, pentru a rezolva probleme. Trebuie să solicităm o eficiență comună a acestor programe. În uh, cazul inițiativei europene pentru tineri este foarte clar că aceasta există, bugetul este înghețat pentru că încă nu știm care va fi uh, rezultatul. Avem o evaluare la Comisia, Comisia Bugete, însă cred că acest uh, acest raport ar trebui să îndemne Comisia să acționeze mai mult în această direcție. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna doamna Bild. Eh, mulțumesc. Sunt într totul de acord cu ce s-a spus, mai ales de către domnul Șuntis și dacă aș fi spus eu aceste lucruri, poate n-ar fi fost la fel de bine primite. Eu am o problemă cu ce se întâmplă în diferitele țări. Ieri, ni s-a spus că mai ales în Polonia, tinerii intră mai ușor în întreprinderi decât în alte țări. Trebuie spus că nu avem aceleași reguli în toate țările. Uh, în Franța deja administrativ e foarte greu să-ți creezi o întreprindere, pentru că de asta era vorba de fapt. Uh, deci mai sunt multe de făcut, dar în funcție de fiecare stat membru, măsurile trebuie să fie diferite, pentru că nu suntem în situație de egalitate. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Ferhen. Aș spune două lucruri. În primul rând despre formare formare profesională și uh, șansele pe piața muncii. Mi se pare important ca și școlile să fie puțin mai deschise în anumite țări, în anumite domenii. Uh, e un fel de domeniu închis, de lume închisă și ar trebui încurajate uh, contactele cu mediul de afaceri. Deci, să se încurajeze un model cultural diferit de schimb de bune practici ca să funcționeze mai bine dacă noi considerăm că putem discuta numai despre spiritul antreprenorial și competențe, că acestea sunt uh, singurele soluții, uh, ne legăm singur la ochi. Uh, pentru că sunt mulți care nu-și termină cursul de calificare și trebuie să gândim modele alternative prin care să se poată dobândi competențe. Cred că aici putem învăța unii de la alții, să facem schimb de bune practici, de modele bune, să vedem cum pot fi folosite, puse în practică și uh, știm că adaptarea ca atare, preluarea ca atare nu funcționează, ci trebuie o adaptare și deci în strategie ar trebui să vedem cum pot fi adaptate modelele cele mai bune la alte sisteme, cum pot fi declinate astfel încât să avem și proiecte de uh, natură europeană despre adaptarea modelelor bune. Considerăm că aici mai avem multe de făcut, astfel încât să creăm pentru tineri perspective, pentru tinerii care nu au neapărat calificări înalte sau chiar nu au calificări uh, care, pe care să le dovedească cu o diplomă. Și, bineînțeles, formarea informală joacă un rol foarte important. Nu se poate face totul în sistemul uh, oficial, tradițional, ci există anumite capacități, trăsături pe care trebuie să le ai ca să ai succes pe piața muncii și trebuie să învățăm pe tineri să aibă aceste uh, capacități. Pentru că în sistemul tradițional uh, nu s-au transmis foarte bine, deci trebuie să ne gândim la alternative și uh, să ajutăm statele membre să găsească soluții de implementare a acestor idei. Mulțumesc. Julie Ward, következik. Julie Ward este aici. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că intervine acum, pentru că, după cum a spus antevorbitoarea mea, uh, uh, tinerii acum au nevoie de o educație bună felul de educație care îi pregătește să fie activ nu doar pe piața de muncă, ci să se împlinească pe ei înșiși în viață și în al doilea rând pe piața muncii avem nevoie de mecanisme clare care să promoveze angajabilitatea și angajarea tinerilor. În ceea ce privește educația, avem un obiectiv formal în cadrul strategiei noastre UE 2020. Pe de o parte, dorim să scădem rata abandonului școlar și uh, celor care părăsesc educația. Avem obiectivul de 90% de uh, tineri cu uh, educație la nivel superior, însă piața muncii nu este pregătită să facă fața acestui obiectiv. Deci ajungem cu foarte mulți tineri care vor fi frustrați pentru că nu pot să își utilizeze potențialul de plin al educației superioare pe care au uh, absolvit-o. Așadar, cred că trebuie să promovăm uh, cu atât mai mult formarea profesională care să fie uh, la diverse niveluri, pentru că acolo putem să găsim ofertele de muncă. Și a doua problemă este după cum urmează. În procesul educațional, curiculul, curicula este foarte importantă, uh, care trebuie să fie uh, stabilită în consultare cu piața muncii, însă avem nevoie și de capacități de lucru în echipă. sub multe Uh, sisteme educaționale nu se predă muncă, munca în echipe. Antreprenoriatul este un lucru bun, însă nu este suficient pentru piața muncii. Trebuie să încurajăm antreprenorii pentru ca aceștia să uh, angajeze tinerii, poate o scutire de impozite pentru un an sau doi, sau cofinanțarea costurilor de muncă. Există multe practici bune în statele membre, deci schimbul de bune practici este foarte important. Ceea ce mi se pare că lipsește în acest raport, și raportul este foarte bun, însă ceea ce lipsește este o trimitere la faptul că ar trebui să promovăm asemenea inițiative cum ar fi EURIS, unde uh, avem uh, ucenicii, uh, formări profesionale pentru ca tinerii să aibă acces la informații în legătură cu piața muncii, să aibă posibilități de formare și mai avem un element în viața tinerilor care este foarte important și anume uh, problema imobiliară și accesul la o locuință. Nu trebuie să uităm despre acest aspect. Tinerii, dacă iau un loc de muncă, au nevoie de uh, o locuință. Trebuie să locuiască undeva. Este o necesitate de bază care lipsește din acest raport. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Julie Ward. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur de acest raport și cred că ceea ce a spus aici, și anume că este nevoie de o colaborare mai sistematică la nivel european, există o diferență foarte mare între statele membre și ceea ce fac în legătură cu politica tinerilor, ce, care este prioritatea care, care, pe care eu dau cum îi ascultă pe tineri. Am fost foarte dezamăgit atunci când am avut întâlnirea interparlamentară dinainte de Crăciun, când uh, propriul meu reprezentant al guvernului nu a venit să intervină și un uh, sondaj care a fost făcut într-un număr mic de state membre arăta uh, Uh, neajunsuri ale propriului meu guvern în ceea ce privește educație și politică pentru tineri, pentru că au vorbit doar despre obiective, curicule, uh, au o viziune foarte uh, limitată a educației, nu au vorbit despre tineri. Aici, când am văzut experiența altor state, am văzut că există bune practici extraordinare, exemple în toate statele membre și putem să învățăm foarte mult unii de la alții. Aș dori să vorbesc puțin despre ocuparea precară. Tinerii sunt deseori exploatați de angajatorii fără scrupule. Măsurile de austeritate au făcut ca din ce în ce mai multe contracte cu timp de lucru zero să fie acordate și angajatorii fără scrupule să găsească lacune în legislație pentru a-i exploata pe tineri. Aceste exemple s-au proliferat. Așadar, tinerii, Cristine a vorbit despre problema locuințelor, mm, tinerii vor să locuiască undeva decent, vor să aibă o perspectivă de a avea o familie și o viață decentă în viitor și este dificil să se gândească la alte lucruri atunci când nu știu dacă vor avea un salariu la sfârșitul săptămânii voluntariatul este un lucru foarte important. Unele organizații, unele state Ați, unii angajatori folosesc voluntariatul ca o modalitate de a exploata pe tineri. Deci voluntariatul trebuie să fie o cale către munca plătită, trebuie să ducă la ceva diferit decât voluntariat uh, perpetu. Voluntariatul nu poate să înlocuiască serviciile publice pe care uh, statul ar trebui să le acorde. Dar, într-adevăr, încurajăm voluntariatul, dar trebuie să ne asigurăm că voluntariatul duce la ceva de asemenea, aș dori să mă întreb dacă uh, tinerii se regăsesc în structurile puterii și în instituții, pentru că dacă nu se văd reprezentați în instituțiile europene, atunci încep să își piardă speranța și de aceea au ieșit în stradă la Paris, de aceea am avut uh, mișcarea Occupy, de aceea ies în stradă și demonstrează la Londra, cum ar fi sâmbătă, împotriva măsurilor de austeritate, pentru că nu se regăsesc și ușile le sunt închise și înțeleg uh, tinerii care se văd în afară, uh, tinerii LGBT, transgen, care nu se regăsesc în structurile de putere, uh, refugiații sau solicitanții de azil, persoanele cu disabilități, nu se regăsesc și nu se, nu se simt recunoscuți și ascultați. Așadar, cred că trebuie să ne angajăm mult mai mult cu tinerii la propriul lor nivel, să introducem în instituții și să le dăm o voce uh, reală. Uh, raportul dumneavoastră uh, este foarte bun, însă trebuie să mergem mai departe, trebuie să apărăm mai cu putere, mult mai mult tinerii și pentru a le da o speranță. Vă mulțumesc. Are cuvântul la comisia Mihaela Șodrova. Vă mulțumesc, stimați colegi. Vreau să-i mulțumesc raportoarei. Acest raport conține toate elementele necesare, este bazat pe un dialog structural pe care l-am purtat cu tinerii este foarte important aici rolul familiei, al uh, educației, al învățământului superior, voluntariatul, sunt toate aspecte pe care tinerii le valorează. Însă trebuie să subliniez și un alt aspect care nu este reluat în raport, și anume relația cu investițiile. Investițiile în tineri și să investim în viitorul Europei finanțarea și susținerea, trebuie să considerăm că tinerii sunt o investiție în viitorul Europei. Și în acest sens aș dori să înțelegem apelul organizațiilor și asociațiilor de tineri care vorbesc despre finanțare. Este vorba aici despre voluntari care nu, nu și nu există structuri profesionale profesioniste care să se poată organiza și să aibă acces la instrumentele complicate din punct de vedere financiar. Eu aș dori să se simplifice programele pentru finanțarea dezvoltării tinerilor. Vă mulțumesc. Thank you. Yes, I would... Vă mulțumesc, da, aș dori să revin la un aspect pe care l-am discutat și la audierea comună de ieri între Ample și comisia noastră și anume Uh, rolul educației uh, non-formale. Deja am uh, discutat că trebuie să fim atenți la tinerii care părăsesc sistemul educațional, pentru că există o problemă în mai multe state europene și există probe că proiectele în domeniul artelor, cum ar fi dansul sau muzica, aceste proiecte uh, sunt foarte utile pentru a le reda valoarea de, pentru sine tinerilor. Așadar, putem să examinăm aceste proiecte pentru a include aceste practici în uh, strategia noastră. Pentru că pentru tineri o uh, baza este educația și de aceea avem nevoie de, aceste, de recunoaștere acestei educații non-formale. Vă mulțumesc. Dacă am fost informată corect, în numele comisiei avem un reprezentant, dacă doriți să interveniți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a spune că Comisia salută acest uh, raport uh, care susține și complementează uh, abordarea cu strategia pentru tineri. Voi sublinea trei metode care ar trebui să fie aprofundate în viitor. Una a fost menționată în raport, cooperarea între autoritățile locale, regionale, naționale și europene. Doar cooperarea între aceste trei niveluri poate să, să ducă la o schimbare. Un al doilea element este o abordare transsectorială. Uh, politica pentru tineri, cu toate că este în avangardă, nu poate să rezolve toate problemele. Trebuie să conlucrăm cu ocuparea, educația și cu multe alte sectoare. A treia abordare este de a da mai multă capacitate de participare tinerilor. Aș dori să subliniez trei lucruri. 1. Legătura între ocupabilitate și educație, în al doilea rând, cum să se facă față necesităților și, în al treilea rând, participarea. În ceea ce privește educația și ocuparea. Educația o vedem într-un sens mai larg și anume pentru ca tinerii să aibă succes în, pe plan profesional, social și în viața privată, privată. Dar dată fiind rata foarte mare a șomajului, trebuie să punem accentul pe ocupabilitate, angajabilitate. De aceea salutăm raportul dumneavoastră în legătură cu educația duală și formația profesională. În al doilea rând, o abordare antreprenorială în sens larg și anume să uh, poți să îți organizezi propria viață și poate elementul cel mai important aici este recunoașterea aptitudinilor pe care le dobândesc tinerii prin uh, educația neconvențională și non-formală. În al doilea rând, Uh, necesitățile tinerilor care nu sunt angajați uh, sau în sistem de educație sau formare. Există un număr foarte mare de asemenea tineri care uh, și numărul lor nu scade suficient pentru a spune că înregistrăm progrese. De aceea trebuie să conlucrăm cu toate celelalte sectoare și am sub, aș sublinia ceea ce au menționat și unii vorbitori. Deci cooperarea între uh, Uh, educația formală și non-formală care merg mână în mână și care și aici trebuie să uh, mai progresăm. Un al doilea element aici este să uh, avem o finanțare mai bună, nu doar prin programul Erasmus Plus, dar și prin Fondul European Structural și Inițiativa pentru Tineri. Al treilea punct, participarea la suprafață vedem o uh, detașare a tinerilor de procesul democratic. Însă dacă examinăm mai îndeaproape lucrurile, vedem că tinerii sunt foarte angajați politic, însă folosesc uh, modalități diferite care nu sunt compatibile cu felul în care acționăm noi acum. La Comisia Europeană am stabilit trei pași pentru a consolida uh, dialogul tradițional, structural, pentru a căuta o nouă structură uh, pentru Europa și uh, o structură a dialogului cu tinerii, o, cu o combinație foarte mare de uh, rețele sociale online și offline. Criza refugiaților a arătat puterea voluntariatului tinerilor în societatea noastră și acest lucru îl vom sublinia în viitor, în noua strategie pe care începem să lucrăm acum și raportul dumneavoastră va fi foarte important în acest sens. Vă mulțumesc! Xero. Domnul Huntis, foarte pe scurt, vă rog μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί κάποιο πράγμα δεν το κατάλαβα. Είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι η συμπεριφορά της νεολαίας, αν το κατάλαβα καλά. Nu am înțeles foarte bine, am înțeles că reprezentantul Comisiei spune că tinerii au un comportament politic. De ce este vorba însă? Aș dori ca reprezentantul Comisiei să ne clarifice acest lucru. Domnule Huntis, ați pus o întrebare reprezentantului Comisiei. Îi dau cuvântul Comisiei acum pentru a vă răspunde la întrebare în legătură cu comportamentul tinerilor. Vă rog însă să repetați întrebarea pentru că a fost o problemă cu interpretarea, o problemă tehnică. Vă mulțumesc, îmi cer scuze pentru că știu că nu se întâmplă de obicei acest lucru. Întrebarea mea era, uh, reprezentantul Comisiei insistă că comportamentul politic și social al tinerilor este neobișnuit sau specific. Aș dori să îl rog să explice mai uh, în detaliu ce vrea să spună în legătură cu comportamentul politic al tinerilor. Mm, mulțumesc, doamne președinte. Uh, într-adevăr, la început nu am înțeles întrebarea. Ceea ce vedem în uh, sondajele noastre este că participarea la viața politică tradițională a tinerilor este în scădere. Vedem acest lucru în participarea la alegeri, fie acestea alegeri locale, naționale sau, sau europene, unde nivelul de participare scade constant. Pe de altă parte, există mișcări ad hoc ale tinerilor pe probleme politice, unde aceștia, prin rețelele sociale, se unesc, își exprimă opiniile și ad, au opinii ad hoc în legătură cu care intră în dialog cu politicienii și uh, îi determină pe aceștia să acționeze. Din câte am văzut, acești, acestea sunt coaliții pe termen scurt, pe, o, pe anumite probleme punctuale și după aceea uh, încep din nou cu alte probleme. Ceea ce înseamnă că abordarea este diferită și utilizarea mass media este diferită și ceea ce trebuie să facem noi în politicile noastre este să ținem cont de acest lucru pentru a le da o șansă mai bună ca vocea lor să fie luată în considerare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc tuturor Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute și întrebările adresate. Le mulțumesc raportorilor din umbră și le mulțumesc și celorlalți membri ai comisiei. Putem să depunem amendamente și putem adăuga aceste idei care au fost vehiculate astăzi, astfel încât la sfârșit să avem un raport valoros. Sunt de acord cu dumneavoastră că există anumite limite în ceea ce privește dimensiunea raportului, așa că sunt de acord cu dumneavoastră că probabil nu m-am axat destul pe cele mai bune practici și pe faptul că statele membre ar trebui să învețe unele de la celelalte și să folosească aceste bune practici astfel încât să dezvoltă politicile pentru tineri și politicile pentru familie. Cred că ideile dumneavoastră și recomandările dumneavoastră își găsesc locul în acest raport și am putea vorbi și despre felul în care Uniunea Europeană, Comisia Europeană poate să ajute în continuare tinerii. Anumite facilități fiscale pentru companiile care angajează tineri, sau anumite ajutoare financiare pentru familii, ajutoare pentru locuințe care să îi sprijine pe tineri. Astfel am putea să îi ajutăm pe aceia care vin uh, dintr-un mediu dezavantajat, nu pe cei care vin din familiile bogate. Însă pe toți uh, ceilalți am putea să-i ajutăm, poate și pe cei care abandonează școala, pe cei care vin dintr-un mediu dezavantajat, care au dificultăți. Și acest gen de tineri au dreptul la un viitor. Și sunt de acord cu dumneavoastră și în ceea ce spuneați, și anume spuneați că acum când uh, ne gândim la educație, teoria, teoriile, ideile de bază s-au schimbat. Până acum consideram că toată lumea trebuie să aibă o diplomă universitară. Însă, dacă ai un masterat în arte, nu înseamnă că îți găsești ușor un loc de muncă pe piața muncii. Este dificil pentru tineri. Cu toate chiar și pentru cei care au o diplomă universitară. Aceasta nu este suficientă. E adevărat că poate nu avem nevoie de mii și mii de oameni care să termine universitatea, să aibă certificate, diplome. Avem nevoie de formare profesională, de oameni care pot să ocupe locurile de muncă existente și pot să își aducă contribuția la PIB-ul unei țări. Aș dori să mulțumesc și Comisiei Europene pentru sprijin și pentru intervenția avută. Sper că odată ce vom ajunge la discuția legată de amendamente, vom putea să ajungem la amendamente de compromis care să fie acceptate de toate grupurile și care să îmbunătățească raportul. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile făcute și pentru munca făcută și acum aș dori să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume nu, termenul de depunere a amendamentelor, îmi cer scuze, am uitat, spune doamna președinte, 25 aprilie, ora 3. Bun, deci următorul punct de pe ordinea de zi este accesul la finanțare pentru IMM-uri și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în în cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Discutăm acest proiect de aviz. Comisia ECON este comisia responsabilă pe fond. Raportor e Luigi Morgano. Știm că IMM-urile reprezintă o mare parte a pieței noastre unice. Finanțarea și accesul lor la finanțare e un punct pe ordinea noastră de zi deja de mult timp. În diferitele state membre există diferite tipuri de IMM-uri care funcționează, un model de business diferit, structuri financiare diferite, dezvoltare diferită și și formele de finanțare sunt diferite. IMM-urile sunt prezente și în industria creativă și au provocări specifice. Domnul Morgano analizează și observă aceste diferențe în raportul său. Înainte să-i dau cuvântul lui domnului Morgano, trebuie să vă spun că termenul de depunere al, amend al amendamentelor este data de 25 aprilie, ora 18. Și vom discuta Vom vota pe data de 30 mai. Acum îi dau cuvântul domnului Morgano. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt încântat că pot să vă prezint acest uh, proiect de aviz în fața colegilor. Bineînțeles, domeniul de aplicare e limitat pentru că vorbim de finanțarea IMM-urilor și diversitatea finanțării, finanțării IMM-urilor pe piața de capital. Cred că e bine să menționăm și faptul că Discutăm acum în avans niște subiecte pe care le vom aprofunda în uh, raportul pe care le avem împreună cu o altă comisie, unde ne vom axa pe tot ce ține de industria creativă. Acolo lucrurile vor merge mult mai departe decât în acest proiect de aviz. Însă și acest proiect de aviz este unul important. E un proiect de aviz simbolic în ceea ce privește lucrurile pe care le cunoaștem foarte bine în comisia noastră, și anume potențialul pe care îl are acest sector. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă de obicei, acest proiect de aviz a fost uh, făcut deodată cu cel din uh, Comisia Econ. IMM-urile din uh, industria culturală și creativă nici măcar nu sunt menționate în acel raport. Doar pe scurt, în introducere apar și acestea. Obiectivul politic, pe care cred că îl împărtășim, este ca și colegii de la Econ să înțeleagă două puncte fundamentale. În primul rând, în ceea ce privește valoarea specifică și duală pe care o au IMM-urile în sectoarele culturale și creative. În aceste domenii culturale și creative, IMM-urile sunt foarte importante nu doar prin impactul pe care îl pot avea asupra economiei și ocupării, ci și prin prisma faptului că poate fi promovată diversitatea culturală și lingvistică din Europa prin intermediul lor. Acest tip de IMM-uri au de multe ori de a face cu dificultăți, pentru că există multe limitări, lipsesc bunurile materiale, uh, Acestea sunt dependente de active necorporale, așa că lipsesc garanțiile așa cum se înțeleg acest termen, acest termen din punct de vedere juridic. Aceste garanții lipsesc mai ales atunci când aceste tipuri de MM-uri cer împrumuturi bancare sau alte tipuri de credite. Ținând cont de restricțiile de text pentru acest aviz, textul pe care îl aveți în fața dumneavoastră a fost scris într-un uh, limbaj foarte sec, tipic Comisiei Econ, și asta cu intenția de a relua acele chestiuni care sunt importante pentru noi, care să fie apoi transcrise în raportul final din Comisia Econ. Permiteți-mi să mulțumesc secretariatului, în special doamnei Falc, pentru sprijinul acordat. Și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să spun câte ceva și despre text. Obiectivul acestui text este să arate cât de importantă e contribuția pe care o are acest sector la economia europeană. De aceea am dat și niște cifre Eurostat pe care vi le voi spune. În anul 2014, cei care lucrau în sectorul cultural reprezentau 2,9 din populația activă din UE, care înseamnă mai precis 6,3 milioane de persoane ar trebui să spunem faptul că aceste cifre sunt echivalente cu întreaga forță de muncă activă în sectorul bancar și al asigurărilor în Europa. Sper că această comparație și scara pe care ne-o arată a lucrurilor va atrage atenția Comisiei Econ și va ajuta pe cei de la Econ să se gândească mai bine în ceea ce privește următorii pași în această direcție. Numărul de locuri de muncă în, industri- în industriile culturale și creative sunt caracterizate de o plusvaloare socială. De multe ori, astfel de locuri de muncă sunt legate de factori culturali și istorici specifici își au rădăcinile în regiunile și zonele despre care vorbim. Așa că au și o specificitate. E foarte greu ca asemenea locuri de muncă să fie delocalizate. Prin acest aviz, noi confirmăm faptul că trebuie să îmbunătățim accesul la finanțare pentru IMM-uri și am inclus aici și o referire la micro-întreprinderi. E nevoie să fie dezvoltate abilități și competențe în ceea ce privește evaluarea riscurilor pe două fronturi. În primul rând, riscurile pentru micro-întreprinderi și IMM-uri. De multe ori, acestea nu cunosc uh, contabilitatea, finanțele Băncile, în linii mari, sunt în continuare obișnuite să dea împrumuturi unor sectoare economice, cum ar fi cele producătoare, cele tra- tradiționale care, bineînțeles, trebuie să fie finanțate. Însă băncile nu prea înțeleg bine caracteristicile specifice pe care le au aceste IMM-uri din sectorul cultural. Așa cum uh, s-a spus în mai multe studii OCDE, s-a sugerat că ar trebui să se țină cont de drepturile de proprietate intelectuală care să fie văzute ca garanții pentru împrumuturi și să se țină cont de diferit, să fie crescute diferitele variante de finanțare pentru IMM-uri și să se creeze noi feluri de credite pentru ele, cum ar fi microcreditele, contribuțiile rambursabile și așa mai departe. Sunt multe lucruri care ar putea fi folosite. Ce să mai spunem în acest aviz? Europa creativă, acest mecanism este o garanție foarte utilă pentru, sec- pentru sectorul creator, creativ. se pare că acest sector contribuie cu un miliard de euro anual. Cred că colegii vor fi de acord cu faptul că pentru a continua pe acest fir logic ar trebui să venim și cu un amendament care să stabilească cum trebuie folosite aceste fonduri și să vedem cum se pot uh, ajuta companiile care au un uh, risc scăzut, dar care nu au primit un credit sau nu au cerut un credit pentru că nu au suficiente garanții. Aceasta ar fi o sugestie și aștept cu nerăbdare sau ce au de spus raportorii din umbră și alți colegi care doresc să ia cuvântul pe acest punct. Apreciez uh, competența pe care o au colegii mei pe astfel de puncte. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, stimate coleg, doi raportori din umbră au cerut cuvântul. Domnul Jambatski, sunteți primul, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Îl felicit pe raportor pentru acest proiect de aviz. Mă bucură faptul că textul intră sub competența comisiei noastre pentru că vorbește despre industria creativă și culturală. Mă bucur că comisia noastră are un aviz pe acest subiect al IMM-urilor. Sectorul cultural și creator e Creativ e o industrie mare. Trebuie să fie promovată astfel încât locurile de muncă să fie sprijinite și crescute. Eu lucrez și în Comisia Jurii pe mai multe rapoarte în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală și sectorul cultural. Sunt convins că artiștii trebuie să aibă oportunități să își dezvolte cariera și să fie remunerați ca atare. Cei mai mulți actori din acest sector, entitățile din acest sector, nu sunt corporații, de aceea au nevoie de finanțare la nivel național și european. Îl felicit pe raportor pentru că a cerut noi scheme inovatoare de finanțare care să fie puse în aplicare la nivel european și național. Există spațiu pentru noi idei care să fie adăugate acestui aviz. Ne-am putea, de exemplu, concentra pe participarea IMM-urilor sub orizont 2020, sub acest program de ce? Deși are mai mult de a face cu inovarea, probabil ar trebui, ar trebui să, ne, să, ne acționă, să ne axăm și pe instrumentul COSME, în ceea ce privește IMM-urile și competitivitatea lor. Dacă am adăugat asemenea elemente, trebuie să ne axăm doar pe industria culturală și creativă aici. Am depus o serie de amendamente și sper că și raportorul și celelalte grupuri politice vor putea să le sprijine. Doamna Adams, mulțumesc foarte mult. Țin să îi mulțumesc uh, raportorului. Cred că a atins niște puncte foarte importante care trebuiau fi atinse în acest raport. Le-a prezentat foarte bine. Mi-a plăcut mai ales comparația între numerele celor care, numere, cei care sunt angajați în industria creativă și cei din sectorul bancar și la asigurărilor. Știm, bineînțeles, că e mai costisitor și mai dificil pentru IMM-uri să obțină acces la finanțare știu asta și din uh, experiența mea. Și în 99% din uh, companiile din regiunea mea sunt IMM-uri și au nevoie de sprijin și, bineînțeles, mai ales în sectorul uh, cultural. Există diferențe în condițiile de finanțare între statele membre și un aspect pe care trebuie să îl analizăm și noi. Cred că trebuie să ținem cont și de următorul fapt. Ne uităm la cele state membre unde legislația este făcută, dar ne uităm și la rolul pe care îl au autoritățile locale și regionale în sprijinirea IMM-urilor. Industriile creatoare și creative, prin natura lor, reflectă diversitatea care există în întreaga Europa și acest fapt este unul foarte valoros. Salut și eu sursele de finanțare non-bancare. Cred că un, o propunere, un sistem armonizat în acest sens ar fi foarte interesantă. Mai e un punct pe care aș dori să îl ating care atinge în special Regatul Unit în ceea ce privește garanțiile de sub programul Creative Europe, Europa Creativă. Asta Țara noastră este una cu o productivitate crescută în clastere. Aplicațiile pentru orice la în Regatul Unit sunt excluse pentru puncte adiționale. De exemplu, când vorbim de zone dezavantajate, țara Galilor, în cazul meu, unde vorbim de o limbă minoritară, există aceste probleme și de aceea eu aș face amendamente care merg în această direcție pentru că este afectată creativitatea și e afectat potențialul pe care îl avem. Însă cred că e un raport foarte bun și am depus și eu niște, niște amendamente astfel încât să-mi aduc contribuția. Vă mulțumesc. Mrs. Camervert? Doamna Camerwert. Consider că colegul Luigi Morgano a făcut un proiect de aviz foarte bun care pune exact degetul pe rană. Sunt lucruri despre care am tot vorbit de multe ori în ceea ce privește posibilitățile de finanțare, faptul că lipsesc cunoștințe din partea băncilor în ceea ce privește evaluarea riscului și așa mai departe și apoi și chestiunea legată de programul Europa Creativ, cum poate fi folosit acesta mai bine pe viitor. Avem și evaluarea la jumătatea termenului în următorul an și cred că trebuie să ne mai gândim cum putem să ne asigurăm că prin intermediul acest program putem ajuta mai mult, nu neapărat acestea, acces la finanțare, ci cum trebuie să se țină cont de IMM-uri. Și apoi în ceea ce privește desfășurarea și structura acestui program, cred că aici există mai multe probleme, ceea ce fac ca acesta să fie mai puțin disponibil. De aceea cred că trebuie să ne gândim la toate acestea. Însă eu m-am mai gândit la ceva, ceva ce aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră. La ultimele consilieri și la cadrul financiar multianual am reușit să cerem finanțare pentru industria culturală și creativă, nu doar prin micul program Europa Creativă să fie inițiate, ci am încercat să ne asigurăm că există posibilități de a folosi și fondurile structurale pentru acest tip de industrii. Impresia mea este cu toate acestea că fondurile structurale care sunt la, la în, îndemâna statelor membre, mie mi se pare că această posibilitate posibilitate în statele membre fie nu este cunoscută îndeajuns sau nu este folosită îndeajuns astfel încât să se ceară fonduri și pentru industria culturală și creativă din fondurile structurale, unde e clar că există mai mulți bani față de cea, cei care există în acest mic program Europa Creativă. Și de aceea probabil că ar fi o idee foarte bună dacă am putea să completăm acest raport și să cerem Comisiei și statelor membre să se folosească de posibilitățile care există sub fondurile structurale, astfel încât cât să promoveze industria creativă și culturală sau cel puțin să le fie adus la cunoștință faptul că și sub aceste programe se pot folosi fondurile în scopuri culturale. Cam aceasta ar fi propunerea pe care aș avea-o eu. Cred că e un aspect foarte important, pentru că în acele fonduri există mult mai mulți bani față de aceste mici programe pe care le avem aici. Mulțumesc! Mulțumim. Încerc acum să văd dacă dorește cineva din partea comisiei să intervină. Bună dimineața, Raluca Painter este numele meu, lucrez la Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Piața Uh, Uniunea Piețelor de Capital. Și astăzi aș vrea să subliniez că Comisia anul trecut a efectuat o consultare despre modalitatea de um, înlesnire accesului la finanțare pentru întreprinderi din întreaga Uniune Europeană, dar mai ales pentru IMM-uri și, de asemenea, pentru startup-uri, care adesea sunt uh, active în domenii inovatoare. Așadar, în urma unei consultări îndelungate și a unor discuții, am organizat aici uh, diverse discuții și am redactat un plan de măsuri în septembrie anul trecut, în care sunt 33 de măsuri pe care Comisia ar vrea să le vadă implementate până în 2019, astfel încât să uh, înlesnească societăților comerciale accesul la finanțare. Acesta este un obiect, obiectiv principal. Alt obiectiv principal este să se diversifice sursele de finanțare pentru societățile europene prin uh, dezvoltarea unor surse nebancare, uh, capital de risc, business angels, crowdfunding. Și încă un lucru de spus ar fi că acest plan pentru susținerea dezvoltării uh, finanțării din piață își propune să completeze uh, creditarea bancară, pentru că știm că mai ales pentru întreprinderile mici, creditul bancar va rămâne important. Așadar, planul acesta de măsuri ar trebui să fie văzut ca unul care vine în completarea creditului bancar. Iar mai concret, în legătură cu creditul bancar, Comisia anul trecut a desfășurat o consultare în legătură cu un aspect concret, și anume cum au afectat ultimele măsuri privind cerințele de capital pentru sectorul bancar uh, influențează capacitatea băncilor de a finanța IMM-uri. Acum încercăm să vedem ce ne-a spus această consultare și eventual să ne gândim la măsuri țintite pentru a ușura viața companiilor și a băncilor mai mici care să crediteze întreprinderi. Printre măsurile propuse de comisie se regăsește un domeniu pe care ne vom concentra și anume accesul la finanțare și mai concret felul în care li se poate aduce la cunoștință IMM-urilor uh, care sunt sursele alternative de finanțare. Discutăm așadar acum cu Asociația Băncilor, cu asociații din mediul de afaceri despre posibilități de colaborare între bănci pe de o parte și IMM-uri pe de alta, astfel încât atunci când uh, băncile refuză un credit să informeze o companie despre alter, alternativele de finanțare. Aceasta ar fi o cale de urmat. O alta ar fi că facem o cartografiere a serviciilor de consiliere și sprijin disponibile la nivel național și regional pentru IMM-uri, pentru că știm că în anumite state membre există astfel de servicii, sunt utile companiilor, așadar încercăm să încurajăm această bună practică astfel încât să fie preluată și la scară mai largă și apoi să vedem pe termen mediu sau lung dacă e nevoie de o platformă europeană în care IMM-urile să poată afla și găsi legături mai bune cu investitori și investitorii să găsească companii care au nevoie de finanțare. De asemenea, vrem să susținem dezvoltarea capitalului de risc, pe de o parte prin revizuirea legislației actuale și pe de alta prin crearea unui fond al fondurilor paneuropean care să atragă investiții publice și private, astfel încât să se creeze un fond mai mare la nivel european care să susțină capitalul de risc din statele membre. Și probabil la sfârșitul acestei luni vom adopta un raport privind situația finanțării crowdfunding adică și din perspectivă legislativă, pentru a vedea ce legi au fost uh, adoptate în unele țări, pentru a susține dezvoltarea crowdfunding, dar și pentru a proteja investitorii și, pe de altă parte, pentru a vedea care este nivelul de activitate transfrontalieră și cât de sigur se poate dezvolta această sursă de finanțare și în ce măsură mai poate fi susținută. Și apoi, cum spuneam, există o serie de măsuri care își propun de asemenea să creeze un mediu de afaceri mai prietenos în statele membre pentru a armoniza într-o oarecare măsură uh, procedurile de insolvență sau procedurile de restructurare deci, acum ne confruntăm și cu DG Justiție în vederea prezentării eventualei uh, legislații de armonizare minimală până la finele anului. Așadar, toate aceste măsuri își uh, urmăresc susținerea și diversificarea accesului la finanțare pentru întreprinderi și să ofere mai multe posibilități întreprinderilor, mai ales celor mici și mijlocii. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea acum să dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! Mai întâi doresc să mulțumesc colegilor care au intervenit sunt sigur că își vor trimite sugestiile și înscris. Se pare că toată lumea este de acord cu ideea de a ne concentra pe un obiectiv specific prezent în aviz, adică finanțarea pentru IMM-uri și creșterea diversității surselor de finanțare în uh, cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Cred că toată lumea e de acord că acesta este elementul esențial, central al avizului și ținând seama de intervențiile de astăzi, o să revizuim textul pentru a ne concentra pe principalele dorințe ale Comisiei Cultură ținând seama de rolurile din acest sector, de provocările din domeniul cultural INI, trei și CULT, bineînțeles, sunt comisii care vor mai redacta un aviz pe această temă până în vară, așa că e bine să facem acum uh, presiunile necesare. Mulțumesc! Am ajuns la următorul punct. Diverse are cineva ceva de spus? Dacă nu, vă spun eu, ne mai întâlnim pe 25 aprilie, luni, la orele 15 și apoi continuăm pe 26 aprilie la ora 9. Vă mulțumesc! Mulțumesc și secretariatului și interpreților. O zi frumoasă!